Vom începe imediat pentru că suntem puțin în um, contratimp. Atât Comisia cât și BCE-ul uh, au o conferință în legătură cu um, stabilitatea financiară. Această reuniune comună a celor două instituții are loc în același timp cu reuniunea noastră. Din păcate, la acea conferință Parlamentul nu va fi reprezentat pentru că eu a trebuit să anunț că nu pot fi prezentă. Pentru că suntem în întârziere, îl voi uh, ruga pe domnul comisar să se concentreze pe a doua parte a locuțiunii sale. Putem transmite Um, discursul uh, în sală, dar haideți să lăsăm la o parte partea introductivă și să trecem direct la problemele legate de chestiunile macroeconomice. La întrebări vă rog să nu uh, vorbiți despre Cipru. Dacă o veți face, îi voi spune comisarului că poate să răspundă doar la chestiunile legate de subiectul zilei de azi și anume chestiunile macroeconomice. Restul întrebărilor legate de Cipru uh, vor primi un răspuns la audierea din 8 mai. Deci este posibil, dacă puneți întrebări legate de Cipru, să, uh, pune, să primiți răspunsuri parțiale. Nu vreau să vă închid gura, dar v-am anunțat că acestea sunt condițiile de astăzi. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, uh, Sharon, doamnă președinte, onorați uh, deputați. Îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră astăzi pentru a discuta problema dezechilibrelor macroeconomice. Voi uh, da curs invitației lui Sharon și uh, mă voi concentra pe această problemă a dezechilibrelor economice. Voi începe prin uh, a prezenta concluziile revizuirii profunde. Comisia a prezentat această, aceste concluzii în urmă cu vreo două săptămâni. Acestea reprezintă elemente consolidate ale um, guvernanței noastre economice întărite. Mă voi uh, concentra mai puțin pe proceduri și mai mult pe politică. Parlamentul European este o uh, instituție foarte politică și uh, dezechilibrele macroeconomice impun o dezbatere politică. La începutul acestei luni am prezentat revizuirile profunde pentru 30, 13 state membre. Rezultatele acestor bilanțuri aprofundate tind să fie diferite de la un stat uh, la altul. Primul, uh, prima ajustare externă a uh, contului curent și a bilanțului comercial este în curs de uh, elaborare, însă datoriile financiare rămân un risc uh, cu care se confruntă mai multe state. Competitivitatea structurală și în privința costului rămân o problemă crucială în mai multe economii europene. În al treilea rând, uh, în uh, sectorul uh, privat uh, există probleme um, mari legate de efectul de pârghie care are consecințe negative asupra consumului și creșterii economice. Piețele imobiliare se ajustează, se adaptează, însă mai sunt multe de făcut în multe state. Concluziile noastre sunt că există dezechilibre macroeconomice în toate statele membre în care sau uh, pentru care s-au făcut bilanțuri aprofundate, însă gradul de seriozitate, gravitatea diferă. Pentru Slovenia și uh, Spania considerăm că um, dezechilibrele sunt excesive. În uh, Slovenia, unde situația economică este încă sub control, se pare că încep să apară dezechilibre macroeconomice excesive. În contextul unor uh, curente economice negative, riscurile care amenință stabilitatea financiară datorate uh, îndatoririlor companiilor și uh, reducerii efectului de pârghie sunt foarte importante. Aceste riscuri sunt sporite de capacitatea de adaptare limitată pe piețele de capital și pe piețele muncii și din cauza unei structuri economice dominate în Slovenia de proprietatea de stat. În Spania, în ciuda progreselor importante care s-au făcut în anul 2012, rămân în continuare dezechilibre economice excesive. Există o datorie externă și internă foarte mare care reprezintă un risc pentru creștere și pentru stabilitatea financiară. Deși uh, în domeniul competitivității uh, au existat îmbunătățiri și deși uh, fluxurile financiare au început să se adapteze, în special în ceea ce privește deficitul de cont curent, rămân, încă, încă ne confruntăm cu provocări importante. Șomajul este foarte mare și condițiile financiare sunt foarte stricte lucru care a um, etalat, a a arătat cât de, vulnerabil, um, cât de vulnerabilă este țara din cauza acestor uh, dezechilibre importante. Guvernele uh, Spaniei și a Sloveniei lucrează uh, alături de comisie. Noi dorim să le sprijinim pentru a rezolva problema dezechilibrelor macroeconomice. În cazul Sloveniei, pentru a um, pune capăt curentului negativ, Țara trebuie să finalizeze reformele pe care le-a început și să înceapă să ia măsuri complete și concrete în programul de reformă națională și în programul de stabilitate. De asemenea, Spania trebuie să vină cu măsuri complete, generale și uh, foarte concrete Mâine, primul ministru Rahoi, um, după reuniunea Consiliului de Ministri, ne va uh, prezenta programele naționale de reformă și programul de stabilitate pe care îl va adopta Spania. În acest context, uh, Comisia va examina cu atenție programele naționale și de stabilitate ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene, după care vom uh, veni cu îndrumări de politică pe care le vom uh, integra în recomandările specifice fiecărui stat, recomandări pe care le vom prezenta pe 29 mai. Acest uh, pachet de recomandări va aborda și tema deficitului și procedurii de deficit excesiv. Onorați deputați, pentru că vorbim despre politica fiscală și despre uh, procedura de deficit excesiv, un subiect care a fost foarte mult discutat în ultimele săptămâni, uh, voi vorbi și despre strategia economică a Uniunii Europene, prin care se intenționează promovarea creșterii durabile uh, și uh, limitarea uh, creșterii datoriilor. Pentru a atinge aceste obiective am uh, încurajat echilibrarea finanțelor publice cu o politică fiscală consecventă pe termen mediu. Acesta a fost uh, motivul, acesta a fost motivul pentru care am extins uh, termenul limită de procedură de deficit excesiv pentru Spania, Portugalia și Grecia anul trecut. În conformitate cu politica uh, noastră fiscală, uh, rata stabilizării și fis- consolidării fiscale încetinește acum uh, în Europa. Efortul fiscal structural va reprezenta anul acesta trei pătrimi din PIB-ul zonei euro, adică jumătate față de valoarea anului trecut care a fost 1,5%. Deciziile care au dus la această reducere au fost uh, luate anul trecut ca urmare a recomandărilor Comisiei de primăvara trecută. Comparativ, uh, și Statele Unite și-au redus deficitul cu 1,5% anul acesta pentru că nu există o strategie fiscală pe termen mediu, ceea ce înseamnă că în Statele Unite procentul uh, proporțional de consolidare fiscală este de două ori mai mare decât în Europa. Mă puteți întreba cum de s-a putut să mergem pe această cale mai lentă a ajustării fiscale. A fost posibil uh, datorită a trei factori. În primul rând pentru că a crescut credibilitatea politicii uh, fiscale uh, pe care au obținut-o statele membre în 2011. În al doilea rând, BCE-ul a luat măsuri decisive pentru a stabiliza piețele și, în al treilea rând, S-a făcut reforma guvernanței economice europene, un lucru care a creat uh, cadru eficient, condiții adecvate pentru ajustare uh, fiscală și pentru reforme structurale. Mulțumită acestor factori, uh, avem posibilitatea să creăm politici fiscale cu perspective pe termen mediu, lucru care nu a fost posibil în anii 2010 și 2011, când mai multe state din zona euro riscau să devină insolvente sau uh, să intre în um, vârtejul ratelor, uh, de, ratelor foarte mari ale dobânzii. Am încercat uh, să restaurăm stabilitatea prin decizii foarte greu de luat, prin care uh, am încercat să, să readucem pe calea cea bună finanțele publice. Domnilor și domnilor, uh, îmi dau seama că nu avem timp la, prea mult la dispoziție. Putem discuta și alți uh, factori care influențează creșterea economică, de exemplu condițiile foarte stricte de finanțare, un obstacol, obstacolul cel mai mare la ora actuală în fața creșterii economice, cel puțin în Europa de Sud, uh, la ora actuală, lipsa de lichidități reprezintă o capcană financiară. Se fac eforturi din partea tuturor statelor membre și uh, instituțiilor financiare pentru uh, a se aborda această prioritate urgentă uh, pentru ca uh, a, companiile să poată primi uh, finanțarea necesară pentru a-și continua activitatea Mulțumesc pentru atenție și aștept cu uh, mult interes reacțiile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Vom trece direct la sesiunea de uh, întrebări. Uh, vom începe cu 5 minute de întrebări. Știți cine va lua cuvântul, nu vă mai puteți înscrie acum. Vă rog să nu vorbiți prea mult, pentru că dacă vă depășiți timpul de vorbire, nu vor avea ocazia să vorbească toți colegii dumneavoastră. Trebuie să vorbim și despre acordul interinstituțional cu BCE. Eu nu am mers la conferința Comisiei cu BCE-ul tocmai pentru a putea participa la această dezbatere de azi. Jean-Paul, ai cuvântul. Président, monsieur le président, il y a un adage latin qui dit cui bene amat. Mulțumesc foarte mult, domnule, do, domnul președinte. În latină s-ar spune că este, uh, există un proverb pentru ceea ce a spus dumneavoastră la sfârșit. Oricum, uh, cred că în perioade dificile ca acestea, văd că nu aveți uh, căștile, dar înțelegeți franceză. În perioadele dificile, în politică, este nevoie de curaj și este nevoie de convingere. Și am convingerea că aceste două realități, din păcate, îi lipsesc comisiei puternic în ultima vreme. Curajul ar însemna să nu uh, atenuăm politicile care s-au uh, inițiat acum, pentru că, pe de o parte, uh, considerăm că nu este neapărat foarte bun ceea ce s-a făcut. Ori este bună politica Comisiei și atunci o continuăm, ori nu și atunci ne oprim. Dar o atenuare a măsurilor care s-au luat nu este neapărat o soluție bună. Ați găsit tot felul de explicații care permit să, ne permit să înțelegem de ce nu funcționăm la fel de repede ca Statele Unite. Suntem mult mai buni, de fapt, suntem mult mai credibili. Toate aceste lucruri sunt uh, praf în ochi, domnule, președinte, domnule comisar. Realitatea este alta. Dacă chiar există o țară care merită atenție pentru felul în care se comportă. Nu este Slo- se comportă, nu este uh, Slovenia, este altă țară pe care o cunosc foarte bine. Dacă domnul Barroso a primit cu adevărat o scrisoare din partea ministrului de finanțe din Germania pentru ca să îi se indice ce trebuie să, de ce trebuie să ține cont în recomandările pentru Franța. Se pare că această scrisoare nu este deloc uh, secretă pentru că domnul Moscovici a primit și el uh, o copie a acestei scrisori. Deci, uh, cred că toată lumea se ocupă de această situație și mai ales se preocupă de ceea ce se va întâmpla. Iar propunerile domnului Barroso care poate une dintre ele au fost prost interpretate. Faptul că acum se dorește o schimbare în politica de austeritate Există tot felul de îngrijorări în, în legătură cu aceste schimbări. Există țări care cunosc uh, austeritatea, dar sunt alții care nu cunosc decât tot felul de mișculații fiscale. Deci eu cred că Trebuie să ne hotărâm odată ce dorim. Dacă discutăm despre six-pack, despre two-pack în Parlament, este pentru că am dorit să dăm instrumente la îndemâna Comisiei pentru ca să poată să fie eficientă. Cel puțin așa a dorit toată lumea. Iar acum ne teamă că această, aceste instrumente nu vor fi atinse deloc și se încearcă o soluționare fără instrumentele pe care le-am recomandat noi pentru că nu au fost implementate sau pentru că pur și simplu nu are curajul să le implementeze. Deci îmi pare rău că vreau să vă spun aceste lucruri atât de direct, dar așa cum am spus-o și acum câteva săptămâni în plenară despre Cipru, Chiar și în cazul Ciprului, Comisia nu a fost destul de vigilentă, nu vorbesc de Cipru, doamna președinte, dar totuși au existat niște atitudini permisive din partea Comisiei care au dus la asemenea situație. Dacă vreți să îmi spuneți că nu am dreptate, sunt foarte bucuros să mă contraziceți, să-mi spuneți că sunteți convins de ceea ce ați spus și că aveți curaj. Mulțumesc! Many thanks uh, for your Mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul dumneavoastră. În ceea ce privește politica fiscală, mențin ceea ce am spus și anume că vrem să păstrăm uh, politica consolidării fiscale solide și că este foarte important să ne continuăm politicile cu consistență și coerență atât în ceea ce privește creșterea sustenabilă și crearea de locuri de muncă. Și în același timp uh, vrem să ne asigurăm că putem uh, să reducem nivelul foarte înalt de datorie publică în general în Europa, pentru ca să putem garanta creșterea durabilă. V-ați referit la anumite țări. Eu nu sunt de acord cu un aspect. Eu cred că Slovenia este o țară foarte importantă, precum toate țările din Uniunea Europeană și nu pot decât să completez spunând că mai este o țară foarte importantă și anume Franța. Este corect uh, ce ați spus că Franța trece prin uh, dezechilibre macroeconomice puternice care necesită acțiuni politice foarte decisive, mai ales în uh, ceea ce privește deteriorarea performanțelor Franței la export. Trebuie să ne îngrijorăm. Aceasta este datorată și factorilor de cost și de, care nu țin de cost. În uh, acest context al datoriei publice foarte ridicate și a scăderii activității la export, este nevoie de o atenție specială. Deci este necesar să reducem riscul unor efecte secundare asupra economiei Franței și asupra Uniunii Economice și Monetare, pentru că Franța este o țară importantă din zona euro. Mulțumesc, trebuie să vă opriți uh, aici. Ați depășit cu 30 de secunde. Eliza Ferreira are cuvântul acum. Eu. Domnule comisar, Vă mulțumesc întâi de toate că vă aflați astăzi alături de noi. Eu vin dintr-o țară care a urmat recomandările Troicăi până la ultimele limite. Am preluat așadar toate recomandările Troicăi, le-am pus în aplicare încă din 2010. În 2010 datoria noastră era de 93% din PIB. Între timp am ajuns la 124% din PIB potrivit estimărilor troicăi. Șomajul este de 19%. Tot Troica spune acest lucru. E mai mare decât în 2010. Pe de altă parte, PIB-ul a scăzut și cel puțin teoretic, în 2013 ar trebui să crească din nou, ceea ce nu este adevărat, pentru că vom avea o nouă scădere de 2,3% uh, a PIB-ului și în acest an. În ce mă privește, vreau să spun, gata, ajunge cu a, uh, aceste rețete, ele au devenit insuportabile. Președintele Comisiei începe, văd, să declare că austeritatea și-a atins limitele în diferite feluri și e nevoie de o politică echitabil concepută. E nevoie de susținere socială pentru aceste politici. Prin urmare, în ce fel Comisia se gândește să schimbe politica? Din punctul meu de vedere, trebuie să fie o schimbare radicală. Dacă veți continua cu aceste politici care s-au dovedit deja uh, nefuncționale, ei bine, cred că lucrurile uh, vor depăși limita suportabilității. Ajunge, nu mai e posibil să continuăm așa. Practic ne îndreptăm direct spre un dezastru dacă continuăm pe aceeași linie. Aștept, uh, deci, răspunsul dumneavoastră, domnule uh, comisar, în fața Parlamentului. Sigur, aveți o problemă cu deputații, dar aveți o problemă că și mai mare vis-a-vis -vis de cetățeni și de populație. Thank mulțumesc, doamnă Ferreira. Știți prea bine că în Portugalia uh, a existat o situație gravă și pentru acest motiv Uniunea Europeană și femeii au dorit să susțină Portugalia tocmai pentru a uh, evita Uh, incapacitatea de plată și a încerca să reconstruiască sustenabilitatea, durabilitatea economică și uh, financiară. Sunt conștient că această încercare de ajustare a fost extrem de dură pentru cetățeni și asta în multe țări unde econom- dificultățile economice sunt grave. Din punctul meu de vedere, aceasta nu face decât să sublinieze importanța unor politici coerente pentru a face față crizei. Trebuie realmente să reușim să restaurăm fundamentele creșterii economice și să ameliorăm ocuparea. Asta înseamnă că și consolidarea fiscală trebuie să uh, țină seama atât de uh, echitatea socială cât și de criteriile economice. Îmi dau seama că provocarea este una imensă în multe țări care trec prin uh, procesul de reechilibrare economică susținut prin programul UE și al femei, Grecia, Portugalia, Irlanda, precum și Ciprul, care acum tocmai intră în acest program. Pe scurt, Intervenție a domnului Ferreira fără microfon. Domnule comisar, nu e necesar să vă puneți căștile. Țineți un singur lucru. Basta. Ajunge. Ne-am săturat. I think that's a comment. Președinta, acesta este un comentariu. Dar acum vom trece la următoarea întrebare în partea uh, grupului ALDE, domnul Clint. Da. Domnule comisar, vorbim despre necesitatea de a genera creștere. Așadar, vorbim de necesitatea de a genera creștere. Mă miră că din partea Comisiei că nu preia ceea ce este destul de evident că ar duce la o creștere măcar în parte, și anume să ducă la bun sfârșit piața internă și piața serviciilor și să mai reducă din birocrație în mod radical, pentru că se vorbește de ani de zile la Comisie de Reducere a Birocrației, dar nu s-a întâmplat nimic, din contră. Dacă ne uităm la Bruxelles, monstrul crește din ce în ce mai mult. Ba, bineînțeles că da. Da, da, sigur, spune vorbitorul. Bine, punctul 2 urmărit o politică, așa cum a spus și Eliza înainte, care duce până la urmă la faptul că statele membre nu mai au nicio putere. Și de fapt ce avem nevoie este de mai multă răspundere la statele membre. Și avem țări care au arătat că pot să se descurce cu dificultățile. Iată Letonia, care în 2009 a avut în do- o cădere a PIB-ului de 20%, a luat măsuri singură și acum chiar este în al doilea, treilea an în care are o creștere economică vă referiți la datoriile explicite ale statelor, însă există și un pericol în umbră, și anume datoriile implicite ale statelor. Foarte multe state membre, inclusiv Germania, statul din care provin eu, vor fi confruntate cu dificultăți foarte mari în câțiva ani dacă datoriile implicite, adică toate cheltuielile cu pensiile și așa mai departe, sunt mult mai mari. Vreau să vă întreb când vreți, în fine, să atacați și această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Klinz pentru întrebarea dumneavoastră. În primul rând, în ceea ce privește piața internă și o mai bună reglementare, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Nu putem să rezolvăm problema economică a Europei dacă ne concentrăm numai pe politici macroeconomice. Trebuie să ne concentrăm și pe aspecte de microeconomie, adică o îmbunătățire, de exemplu, a mediului de afaceri, pentru ca să avem mai multe întreprinderi în Europa care să poată să ia naștere și să fie capabile să și crească în Europa. Dacă e să comparăm cu Statele Unite, problema majoră în ceea ce privește dezvoltarea antreprenorială în Europa este că avem uh, un număr uh, unor um, număr de întreprinderi sănătoase, însă acestea nu se dezvoltă așa cum ar trebui și cum se dezvoltă, de exemplu, în Statele Unite. De aceea ne concentrăm cu o rată mai uh, lentă de creștere în Europa. Comisia a încercat să îmbunătățească piața internă. De fapt, colegul meu Barnier a prezentat actul pieței unice și diferitele măsuri importante pentru a putea duce la bun sfârșit piața internă, piața unică. În ceea ce privește energia și uh, piața, piața digitală, de exemplu, avem un potențial foarte mare de a capitaliza uh, ceea ce avem până acum și de a duce la bun sfârșit piața unică. Al doilea punct despre care ați vorbit uh, era de fapt un comentariu adresat doamnei Ferreira. Pot uh, să vă confirm că mi se pare foarte important ca responsabilitatea statelor membre să fie garantată în ceea ce privește programele pe care le pun în aplicare, mai ales uh, în țări în care există o unitate națională foarte puternică și în care uh, de obicei s-a văzut că există măsuri decisive care s-au luat și care au reușit să ducă la o depășire a dificultăților mai devreme sau mai târziu. Mă refer, de exemplu, la Irlanda sau la Letonia, care, datorită acțiunilor politice puternice și reformelor, au reușit să se întoarcă pe o cale a creșterii economice și acum sunt pe o cale de recuperare și în domeniul uh, ocupării. În ceea ce privește ultimul punct pe care l-ați abordat dumneavoastră, uh, Poate că ar fi trebuit să vă ascult uh, în germană, pentru că m-am pierdut oarecum în interpretare, însă v-ați referit la tendința datoriei uh, publice, dacă nu mă înșel. Puteți... A, datoria implicită, aha. Cu siguranță suntem uh, conștienți de faptul că datoria implicită există în statele membre, în anumite state membre, bineînțeles și datorită sistemului de pensii și aceasta face parte de aceea din uh, recomandările noastre în cadrul procedurilor de dezechilibru. Suntem membre care sunt încurajate ca să ia uh, măsuri în ceea ce privește și uh, ajustarea vârstei de pensionare în funcție de capacitățile de plata a pensiilor. Este foarte important însă să ajungem mai întâi la o situație de sustenabilitate a finanțelor publice în Europa și am văzut progrese foarte mari, pentru că în total 19 state din 27 de la începutul crizei au decis să implementeze o reformă a pensiilor în țara lor. Este un factor foarte important, chiar dacă poate să pară neimportant și uh, aceasta a uh, pus bazele pentru o finanțe publice mai sănătoase. Mulțumesc! Vreau să adaug și eu, spune președintea, că avem uh, acum uh, s-a descoperit ceea ce se întâmpla cu anumite țări și s-a încercat uh, o mai mare transparență în ceea ce privește responsabilizarea statelor membre. Acum, din partea ECR, Kay Swinburne. Mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Așa cum a spus în introducere, um, sectorul financiar se află în continuare în um, focarul crizei în multe state membre. Aș vrea să ne spuneți mai mult uh, despre noul indicator și anume um, rata de creștere a datoriilor sectorului financiar, având în vedere articole din Financial Times se pare că apar dificultăți noi. Aș vrea să știu cum uh, evaluați dumneavoastră um, curentele pe termen uh, scurt și mediu din uh, prisma acestui indicator. Se pare că ați făcut teste deja cu acest indicator. Aș vrea să îmi spuneți să considerați că el se va dovedi util având în vedere evoluțiile interesante din ultimii ani. În legătură cu uh, acest nou indicator uh, pentru sectorul financiar, Considerăm că e foarte important faptul că am reușit să um, aducem uh, un nou indicator Um, am uh, luat ca punct de referință propunerea Comitetului de Risc Sistemic. SRB, Comitetul pentru Riscuri Sistemice, a propus această variantă, iar noi uh, am ținut cont de ea în lucrările Comisiei. Am uh, comparat acest indicator cu criteriile folosite pentru a selecta uh, criteriile și anume relevanța economică, disponibilitatea datelor, simplicitatea sau evitarea suprapunerilor uh, în reglementare, indicatorii uh, pentru datoriile pe termen scurt recomandate de SRB a primat în fața altor indicatori pe care i-am analizat. Dacă analizăm situația actuală din sistemul financiar și sectorul bancar european, european vedem că toate sunt legate de condițiile necesare pentru a uh, reveni la redresarea economică și la o creștere a ocupării. Avem uh, condiții uh, de finanțare prea stricte și acest lucru reprezintă un obstacol uh, foarte important uh, în calea redresării economice și creșterii, în special în sudul Europei. Uh, indisponibilitatea lichidităților reprezintă o, um, un obstacol în calea finanțării. Finanțarea fie nu este disponibilă, fie este disponibilă la rate ale dobânzii de-a dreptul inaccesibile, prohibitive. Ca prioritate imediată trebuie să luăm măsuri atât în domeniul public cât și în cel privat. Banca Europeană pentru Investiții uh, încearcă să um, umple lacunele existente, uh, să întindă o mână băncilor care nu pot uh, să facă față. Anul trecut am ajutat uh, Grecia la inițiativa Comisiei și astfel uh, BEI uh, a putut să crească rata de împrumut în Europa pentru anul acesta cu vreo 40%. BEI primește, instituții, primește contribuții din partea sectorului privat și din partea investitorilor de pe piețele de capital. BEI-ul uh, va debloca 180 de miliarde de euro pentru investiții publice și private în uh, anul următor pentru uh, creștere și ocupare. De fapt, deblocarea acestor fonduri a început deja din ianuarie anul acesta. Sperăm să um, deblocăm investițiile private. Nu vrem să salvăm bancherii, ci vrem să permitem să existe creștere și să se creeze locuri de muncă. De aceea mă bucur că BEI a aprobat ieri împrumuturi către IMM-uri în conformitate cu uh, noul mandat de împrumut uh, consolidat și am uh, susținut și uh, împrumuturile garantate acordate uh, în titluri, pentru titluri de valoare acordate în uh, Europa. Sper să putem găsi o soluție la această problemă a lipsei de lichidități care reprezintă un obstacol foarte important în Europa în calea creșterii. Mulțumesc, domnul Lambert, din partea verzilor, are cuvântul. No. Bună dimineața, domnule comisar, și bun venit! Cum știți, ecologiștii nu sunt prieteni cu datoriile, le urâm. Credem că trebuie să fie o obligație constituțională pentru politicieni și statele membre să reducă povara care este transferată pe umerii viitoare generații. Știu, pe de altă parte, că dumneavoastră, DGFIN, BCE, ECOFIN, nu împărtășesc această viziune a lucrurilor. Și aici apare și divergența ideologică majoră între noi. Detestăm soluțiile care spun aș putea totuși accepta că dacă după aceste standarde pe care nu le accept, ați putea oferi niște rezultate palpabile. Vă preocupă doar uh, uh, datoria uh, financiară publică. Uh, aș fi încântat să văd că funcționează, dar realitatea ne arată că nu funcționează. Chiar nici după standardele dumneavoastră, această rețetă, această formulă nu funcționează și atunci mă întreb ce urmează? Uh, oare nu uh, aplicăm această rețetă în mod suficient de purist sau nu a trecut suficient timp? Când dați exemplul Irlandei ca succes, văd doar că sărăcia crește, sporește în Irlanda până și azi și sărăcia este o componentă a datoriei sociale. Și ca atare, eu văd aici o problemă majoră. Știu că unii dintre dumneavoastră consideră că există instrumente mai pozitive, cum ar fi cel de convergență sau competitivitate. Nu știu care e poziția dumneavoastră acolo, care e temeiul juridic, când vom avea o propunere și care vor fi opțiunile puse pe masa discuției. Nu știu, pe de altă parte, dacă vor fi de folos, dar, personal, uh, mi-am pierdut încrederea, am spus acest lucru și în plenară săptămâna trecută. Știu că dumneavoastră, personal și uh, miniștri de finanțe, BCE, uh, aveți în preajmă o grămadă de oameni inteligenți, dar văd aici un fenomen de orbire colectivă. Intenționați să uh, schimbați uh, tabloul de bord al procedurilor privind dezechilibrele macroeconomice sau discutăm prematur acest lucru cu dumneavoastră? Mulțumesc! Thank you, Mr. Lambert. Uh, start... Mulțumesc, domnule Lambert. Începând cu ultimul punct pe care l-ați ridicat. Uh, dacă plănuim să schimbăm vreun indicator, e bine, vom consulta Parlamentul European uh, la timpul cuvenit, potrivit procedurilor, dacă ar fi cazul. Regret dacă în ce privește exerciții anterioare am întârziat oarecum în consultare, nu a fost o intenție, dar vom corecta uh, acest demers uh, în ce privește tabloul de bord al indicatorilor macroeconomici. Poate că în cea de-a doua jumătate a acestui an vom putea avea o discuție împreună, așa încât să evaluăm semestrul european în ansamblul său. Și în acel context vom putea discuta inclusiv tabloul de bord al indicatorilor, precum și dezechilibrele macroeconomice așa încât uh, și Parlamentul European să-și poată spune cuvântul. În ce privește întrebarea dumneavoastră relativă la datoria publică, doresc să subliniez că nu ne, nu ne concentrăm doar pe datoria publică, ci atât pe cea publică cât și pe cea privată. Iar uh, procedura vizând dezechilibrele macroeconomice le vizează pe ambele. Iar prin intermediul bilanțelor aprofundate încercăm tocmai să obținem mai multe informații ținând seama de riscurile financiare, de datoria privată. Cu toate acestea, suntem cu toții uh, vinovați de concentrarea excesivă asupra datoriei publice, pentru că în pactul de stabilitate și creștere, pe care l-am reformat, iată, deja de două ori, prin definiție, uh, acest pact se concentra pe datoriile guvernelor și pe deficite. Și, ca atare, recomandările formulate către statele membre țineau seama de aceasta. Însă avem ceva mai mult de spus asupra acțiunilor guvernelor din statele membre și în ce privește sectorul privat. Într-adevăr, în foarte multe probleme, tocmai datoria privată a fost problematică și intenționam să ne concentrăm și pe aceasta. În ce privește instrumentul de convergență, am să revin poate uh, cu ocazia altor întrebări, pentru că acum nu mai avem timp. Mulțumesc, spune președinte mi s-a raportat că avem o problemă cu web streamingul în clădirile Parlamentului. Dar se pare că rețeaua funcționează în exteriorul clădirilor noastre. Pentru GUE, acum, Nicolas Șuntes. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ren, vicepreședinte, În calitate de reprezentant al grupului uh, GUE și ca deputat uh, aici în acest Parlament, știți că și în plenar am avut ocazia să vorbesc despre acest subiect. Întotdeauna, chiar și în scris, ne-am uh, exprimat împotriva politi- politicii Comisiei Europene. Memorandumurile, măsurile troicii, toate acestea au fost criticate de către noi, deci nu are rost să mai îmi repet criticile cu această ocazie. Pot însă constata că foarte mulți colegi vă critică la puncte foarte concrete astăzi Există însă câteva puncte, domnule vicepreședinte, care arată că, de fapt, Comisia are o, un comportament foarte ciudat în zilele acestea. Și aș vrea să vă vorbesc despre câteva puncte și aș vrea să rog colegii să mă ajute dacă este vorba de o clarificare. În Grecia, cea mai mare bancă a fuzionat cu Banca Națională cu Eurobank. Și o fuziune deja a avut loc, s-a încheiat, iar consilierul din partea Uniunii Europene s-a exprimat despre această fuziune și a spus că aprobarea din partea autorităților naționale și din partea departamentelor de la Comisie competente a fost deja acordată. Iar acum Troica și Comisia Europeană își schimbă poziția, spunând că, de fapt, această procedură de fuziune trebuie să fie întreruptă, capitalul trebuie să fie stocat în Banca Națională și nu la Bank, Eurobank și um, aceasta este foarte dificil de pus în practică și are și consecințe. De exemplu, în cadrul uh, deciziilor care se iau la nivel guvernamental, trebuie privatizată această bancă. Eu aș vrea să știu, în contextul acestei întâmplări, care este poziția Comisiei. De ce Comisia și-a schimbat poziția pe parcurs și de ce Troica acum uh, este uh, cea care exprimă altă părere decât înainte. Ceea ce citim în ziare este că dacă a avut loc o fuziune, ar fi uh, putut să fie dificultăți după aceea pentru că această bancă ar fi devenit o bancă prea mare pentru a fi vândută. Dacă este adevărat acest lucru, atunci se confirmă ceea ce citim peste tot în presa din Uniunea Europeană, și anume că cea mai mare bancă din Grecia trebuie să fie vândută sau trebuie să fie, fie întâi împărțită și după aceea vândută? Și o altă întrebare, domnule comisar Ren. Știți cumva dacă există vreo bancă germană care s-ar interesa să cumpere această bancă națională Elena? Poate acesta este motivul pentru care acum lumea este împotriva fuziunii? Și când credeți că se va vinde toată economia Elena până la urmă? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule pentru întrebarea Sunt, uh, suntem conștienți însă că această întrebare nu se leagă de politicile macroeconomice, pentru că e vorba de Grecia, care este o țară care face parte din programul de restructurare și de ajutorare. E vorba de. Uh, noi discutăm mai ales despre dezechilibrele macroeconomice, dar ai pus întrebarea despre această fuziune bancară și despre procesul de recapitalizare al sectorului bancar. Comisia susține procesul de restructurare și recapitalizare care se ocupă de fondurile din țărilor din zona euro și din partea femeii, însă nu sunt capabil să intru în detalii acum în ceea ce privește uh, negocierile care au avut loc în legătură cu aceste bănci, pentru că nu cred că ar fi nici pertinent din partea mea. Planul de recapitalizare este în curs și este esențial ca împreună cu partenerii noștri greci și cu autoritățile și guvernul din Grecia să reușim în um, punerea, finalizarea procesului de recapitalizare al băncilor din Grecia. Este o condiție esențială aceasta, după cum știți, pentru uh, o reajungere la un nivel de creștere sustenabilă și de dezvoltare în Grecia. Da, nu știu uh, dacă răspunsul dumneavoastră m-a convins neapărat. Domnule comisar, cred că pot să spun că nu ați chiar n-ați pus punctul pe I cu răspunsul dumneavoastră. Oricum, ne găsim într-o problemă de lichidități și uh, suntem într-o problemă, avem o problemă foarte mare și nu știu cum vreți dumneavoastră să ieșim din această criză. Această chestiune care este una până la urmă politică, după cum ați spus și dumneavoastră de la început, uh, nu reprezintă numai poziția mea personală, pentru că eu sunt într-adevăr împotriva politicii dumneavoastră, dar nu despre asta este vorba. E vorba de celelalte pol- forțe politice din Grecia care reprezintă exact aceeași poziție ca mine și sper că pe ei să-i satisfacă răspunsul dumneavoastră, deși nu sunt sigur. Nu mai e timp să răspundem la aceste întrebări, cel puțin la ultima. Există câteodată întrebări uh, suplimentare, mai ales în ceea ce S-a vorbit despre lipsa de înțelegere a deciziilor din partea Troicii. Trebuie să existe un mecanism pentru ca oamenii să primească răspunsuri la aceste întrebări. Deci poate că ați putea să ne răspundeți în scris la unele din întrebările la care n-ați reușit să răspundeți uh, acum. Pentru că sunt sigur uh, că această problemă va mai fi de actualitate atunci când vom mai avea și elemente din partea Troicii. Acum din partea EFD a lui domnul Peter. Amen. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă văd alături de noi, domnule comisar. Să revenim la disciplina fiscală, punctul de la care am început. De la începutul crizei financiare, ni s-a tot spus că dacă introducem reguli stricte pentru toată lumea, uh, am putea evita efectele cele mai grave ale crizei și uh, dezechilibrele economice excesive. Regulile necesare existau deja și dinainte de criză. Exista pactul de stabilitate și creștere, dar iată că el nu a fost pus în aplicare cum se cuvine peste tot în zona euro. Răspunsul Comisiei la această problemă a fost să creeze și mai multe reguli, să impună disciplina fiscală și uh, măsuri de austeritate. Comisia însă deja a acordat uh, derogări anumitor state membre. Uh, de la respectarea acestor reguli și intenționează să o facă și în cazul altor state. Prin aceste exceptări, prin aceste derogări, statele membre ale, Uniunii, ale zonei euro pot să continue cu politicile lor fiscale dezechilibrate, un lucru care nu corespunde cu ceea ce am convenit noi. Inițial, multe state nu au uh, respectat pactul de stabilitate și creștere și acum multe state primesc derogări de la noile reguli care ar trebui să fie mai stricte. În esență, nu am aplicat regulile nici atunci și nu o facem nici acum. Întrebarea mea, domnule comisar, este următoarea. Cu noile legi, noile tratate și noile pacte, care este defi, de, diferența semnificativă care se va produce dacă nu urmăm nici noile reguli? Ce am obținut în afară de uh, o povară administrativă sporită și noi regulamente? Mulțumesc uh, pentru întrebare, domnule Terho. În privința premisei întrebării dumneavoastră, trebuie să vă spun că reformarea pactului de uh, stabilitate și de stabilizare și creștere a avut două efecte. În primul rând, ne-am uh, concentrat mai mult pe durabilitatea structurală a finanțelor publice pe termen mediu, în loc să ne concentrăm pe obiectivele nominale. Făcând acest lucru, am uh, răspuns la apelurile făcute de fostul președinte al Comisiei, care spunea că pactul de stabilizare și uh, creștere este o prostie. Cu alte cuvinte, prin această reformă am sporit marja de manevră, marja de discreție și ne-am concentrat pe durabilitate structurală și nu doar pe ținte structurale. Astfel, pactul a devenit mai inteligent și uh, a creat premise pentru uh, o politică economică contraciclică, mai productivă. Noile reguli includ și un uh, mecanism de punere în aplicare funcțional. L-am văzut l-am văzut în acțiune și statele membre trebuie să ia acum uh, mai în serios regulile, pentru că altfel se vor confrunta cu sancțiuni financiare. În acest sens, pe termen uh, mediu și lung, aceste reguli și pactul reformat de stabilizare și creștere vor uh, preveni repetarea unei crize de anvergura celei pe care am traversat-o în ultimii ani. Acest pact și aceste noi reguli au fost adoptate în mijlocul uh, crizei pe care sunt menite să o rezolve. V-ați referit la derogări, la prelungirea termenelor de corectare a deficitelor uh, excesive, derogări care le-au fost uh, acordate statelor care au făcut efort, eforturi fiscale și structurale. Dacă sunt uh, îndeplinite condițiile necesare, care sunt două, într-adevăr se poate prelungi uh, termenul limită pentru corectarea deficitului. Așa, asta s-a făcut anul trecut cu Spania, Portugalia și Grecia și este posibil să facem uh, acest lucru încă o dată în această primăvară în cazul altor state, dacă sunt îndeplinite cele două condiții. Întrebarea dumneavoastră este pertinentă, totuși. Fiecare stat și uh, conducătorii lui trebuie să fie responsabili și uh, trebuie să se asigure că se face ajustarea așa cum se cuvine. În cazul Irlandei și Letoniei, după cum ați văzut, autoritățile au luat măsuri eficiente, foarte rapide și hotărătoare, uh, măsuri care au permis uh, redresarea economică, începerea redresării și creșterea locurilor de muncă. Doamna Vorman Col din partea PPE. Thank you, Commissioner. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule comisar, că sunteți astăzi aici. Ați vorbit despre guvernanță economică consolidată și aș dori să vă încurajez să vă folosiți noile puteri într-o modalitate cât mai justă. Pentru că vedem uh, cât uh, lobby politic la absolut orice nivel se derulează. Iată de ce e important să vă folosiți puterile în mod democratic. Ați vorbit despre diversi factori, dar nu cumva statele membre uh, lansează automat măsuri de um, sporire a taxelor și impozitelor care au uh, uh, efecte sociale imediate. Alte măsuri sunt uh, la fel uh, de uh, prejudiciabile pentru situația economică. În ce privește six-pack, uh, de asemenea, sunt măsuri um, la locul lor. Președintele Barroso a pledat pentru o abordare generală de uh, înlesnire, de derogări uh, în ce privește termenele de aplicare și reformele, tocmai din cauza uh, uh, efectelor austerității. Așa numită austeritate, spun, pentru că uneori trebuie să uh, plătești pe termen scurt pentru a asigura uh, locuri de muncă pentru anul următor. Uh, deci, există o abordare generală de prelungire a termenelor de punere în aplicare, atunci uh, statele membre trebuie să-și prezinte planurile uh, încă de pe acum, în cadrul procedurii de deficit excesiv. dacă nu există acțiuni concrete în termen de reforme structurale, se vor mai acorda derogările la termene, atunci când statele membre prezintă promisiuni că vor îndeplini criteriile pentru anii care vin, ce acțiuni, dar acțiunile concrete eșuează, acceptați astfel de programe, așa cum se prezintă ele? Thank you. Mulțumesc. Ați avut trei puncte în intervenția dumneavoastră. Unu, ce numiți dumneavoastră lobby, eu numesc parteneriat și văd că parteneriatul se află în centrul uh, guvernanței economice consolidate și în acest sens avem un dialog proactiv și constructiv cu statele membre, încercând să găsim soluții împreună uh, prin reforme structurale mai degrabă decât prin stricta consolidare fiscală. Deoarece punem accentul pe reformele structurale care să aibă un impact asupra finanțelor publice și a creșterii pe termen mediu și nu doar uh, pe termen scurt, cum e cazul țintelor fiscale. Apoi, aveți dreptate când spuneți că dacă consolidarea fiscală se bazează excesiv pe sporirea taxelor și impozitelor, atunci urmează automat un impact negativ asupra creșterii economice. Și, din nefericire, în multe state membre, exercițiul consolidării fiscale a, s-a bazat, într-adevăr, prea mult pe uh, creșterea impozitelor mai degrabă decât pe scăderea cheltuielilor. Pe de altă parte, acestea au un impact structural uh, pe termen lung și pozitiv asupra creșterii economice pe termen lung. În al treilea rând, mă întrebați dacă există o abordare generală. Ei bine, nu există o uh, prelungire a termenelor pentru toată lumea. Odată pentru că nu ar fi logic din punct de vedere economic, pentru că în multe țări uh, Uh, se poate corecta uh, deficitul încă din acest an și atunci trebuie să susținem această abordare pentru că este o politică economică înțeleaptă. Și în al doilea rând, uh, acest lucru nu ar fi în concordanță cu pactul de creștere și stabilitate. Trebuie să vă spun că avem o abordare diferențiată pe baza pactului, așa încât, de la caz la caz, vedem care sunt uh, punctele forte și punctele slabe ale fiecărui stat membru și uh, în uh, acest fel le oferim un sfat adaptat, încercând să ne asigurăm că fiecare stat membru respectă condițiile pactului de creștere și stabilitate, privind inclusiv politica fiscală. Mulțumesc! Din nou pentru PP are cuvântul domnul Feio. Obrigado. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar. Aș vrea mai întâi să răspund uh, celor spuse de colega mea, Eliza Ferreira. Ați spus că acum doi ani Portugalia era într-o situație insuportabilă și nu reușea să își îndeplinească angajamentele. Așa este, cum ați spus dumneavoastră, din cauza politicii irresponsabile pe care am, la care am fost martor mai mulți ani în Portugalia. Da, într-adevăr, trebuia făcută o ajustare. Troica s-a pronunțat uh, într-o manieră pozitivă, a spus că țara era obligată să evolueze, să evolueze în, într-un sens uh, pozitiv. În momentul de față este dificil pentru întreprinderile portugheze să exporte. Partenerul principal, Spania, este într-o situație foarte dificilă, deci pentru noi este extrem de dificil să continuăm cu politica de export pe care o aveam pentru produsele noastre. Șomajul a ajuns la cote insuportabile, iar uh, consensul social și politic este extrem de fragil. Domnule comisar, deci întrebarea mea este următoarea. Dacă o țară își îndeplinește obligațiile precum Portugalia, nu credeți că este nevoie de impulsuri noi? Nu trebuie să renegociem anumite aspecte? Știu că termenele au fost prelungite, dar nu este suficient. Trebuie să ne gândim la alte măsuri uh, care să faciliteze măsurile mai accelerate în aceste țări pentru ca economia lor să crească. Vorbim de politica bățului și morcovului. Eu am senzația că se vede mai mult bățul decât morcovul sau zăhărelul, ca să spunem așa, și Eliza Ferreira a spus bașta. Care este soluția alternativă, ce am putea face altceva pentru a încuraja creșterea. Poate că e nevoie și de băți, într-adevăr, dar când mai vine și zăhărelul acela și cum arată, de fapt, ce am putea să facem cu el? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare, domnule Feio. Răspunzând uh, domnului Ciuntis, v-am răspuns de fapt și dumneavoastră, pentru că Portugalia nu face parte din procedurile de dezechilibru macroeconomic, pentru că este o țară care face parte din programul de salvare din fond și participă la fond. Aș vrea să vă răspund însă cât de bine pot. În primul rând, am luat deja decizii pentru a susține situația economică a Portugaliei. De fapt, acum două săptămâni vă amintiți că împreună cu Comisia și susținut de Comisia Eurogrupul a luat o decizie despre extinderea termenului limită de plată pentru Portugalia și Irlanda pentru a susține țările acestea să revină la, um, să reparticipe la piață, la fondurile disponibile pe piață și la programul accesibil. Cred că Portugalia va reuși de asemenea să revină la, uh, acest, la, să participe de, de plin la piață și uh, în ceea ce privește ce a spus doamna Ferreira, cred că acesta trebuie să fie și obiectivul uh, pe care toată lumea din această sală îl are. Nu o extindere a, o, a programului, ci o terminare a acestui program și o, return, o reîntoarcere la um, finanțare de pe piețe pentru a participa pe deplin la piața europeană. Aceasta este așadar uh, ideea termenului de plată pentru Portugalia. De altfel, după cum spuneam, am extins termenul anul trecut și uh, perspectivele economice și rezultatele fiscale de anul acesta au fost, de fapt, mai negative decât ne așteptam. Mi se pare important de aceea ca programul acesta să poată continua în Portugalia și cea de-a șaptea revizuire care tocmai s-a încheiat a ținut cont de cifrele acestea economice mai uh, scăzute și rezultatele fiscale mai proaste decât cele de anul trecut. În acest context, este normal să continue procesul de reformă în Portugalia și împreună cu colegii noștri portughezi vom vorbi despre condițiile de finanțare în Europa. După cum spuneam, în Europa de Sud, dar mai ales în Portugalia, există condiții de împrumut foarte stricte care sunt în momentul de față un motiv de blocaj al uh, situațiilor, situației economice în general. Mulțumesc! Încercăm, vă rog, să vorbim mai repede, pentru că nu avem timp. Domnul Pulman are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Europa arde. Situația nu e deloc așa de confortabilă cum este această discuție. Șomajul la tineri explodează și deficitul explodează, datoriile. Peste tot unde apare troica apar bombe de datorii și creșterea scade. Este momentul să rezolvăm anumite chestiuni practice. Pompierii au destulă apă, chiar aruncă cu apă sau vorbesc doar de uh, Uh, stins focul și între timp focul arde mai departe. Întrebarea mea este ce s-a întâmplat cu pactul de creștere cu care de fapt vroiam să combatem dezechilibrele. Pactul de creștere care fusese finanțat cu 120 de miliarde, dar ni se părea prea mult, mică această sumă din partea noastră, nu este de fapt o mare minciună unde sunt 55-60 de miliarde care trebuiau să fie cheltuiți din fonduri europene. Care este valoarea dumneavoastră? Iar garanția pentru tineret de 6 miliarde este mult prea mică, iar ILO spune că 100 de miliarde, nu 6 miliarde ar fi cifra potrivită, pentru că 100 de miliarde se cheltuiesc uh, în fiecare an nu pentru combaterea șomajului la tineri, ci ca costuri, uh, ca efecte secundare din cauza acestui șomaj. Când face în fine Comisia o propunere pentru creșterea acestui capital și ne spuneți că nu este competența dumneavoastră, dar câte fonduri bugetare nu sunt uh, absorbite în momentul de față pentru că lipsesc mijloacele complementare în țările membre, pentru că nu aplicăm măsurile care trebuie pentru a combate combate șomajul la tineri și pentru a putea ajuta IMM-urile. Aveți discuții la comisie despre acest subiect? Cel mai rău lucru care se întâmplă în momentul de față este faptul că oamenii nu mai cred că politica poate să mai schimbe ceva pentru ei. Trebuie, în fine, să încetăm cu această situație în care Troica nu are față. Cine este Troica? Tot timpul când vrem să sunăm Troica, ne dăm seama că nu are niciun număr de telefon. De fapt, nici nu vine la Parlament, nu vine să vorbească cu noi. Spuneți-ne, vă rog frumos, foarte clar care este părerea noastră personală despre ce se întâmplă. Este, sunt statele membre care sunt răspunzătoare, să vă rog frumos să numiți atunci cei care sunt răspunzători, pentru că politica aceasta merge în direcția greșită sau tot direcția generală din Comisia Ecofin este cea care se ocupă de prognozele greșite pe care le emite. Când se termină în fine cu această activitate, pentru că nu se lucrează empiric, se lucrează ideologic, trebuie să luăm la cunoștință datele în primul rând, despre aceasta dorim să vorbim. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Cred că e important să îmbunătățim uh, dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare și cred că prioritățile pentru Europa de 27 de state membre n-ar trebui să fie reduse la un context mai, mai mic. Am spus că și coordonarea și supravegherea, dar și uh, susținerea pentru măsurile de ocupare și de um, și pentru combaterea șomajului trebuie să facă parte din această uh, măsuri, aceste măsuri de guvernanță, pentru că fac parte dintr-un domeniu esențial care țin de politica de ocupare și de funcționarea zonei euro. Colegul meu, comisarul Lajlo Andor, face într-adevăr uh, o, depune o muncă foarte pertinentă în acest sens și va putea să mai uh, dea câteva informații suplimentare în primăvara aceasta. Mi se pare foarte important să fi intensificat politicile noastre de ocupare în ceea ce privește încercarea de a oferi fiecărui tânăr din Europa o șansă fie pentru un loc de muncă, fie pentru educație sau un loc în care să poată face un stagiu. Acesta este obiectivul schemei de garanție pentru tineret din partea Uniunii Europene, care se bazează pe o experiență partajată din țările nordice, în care a funcționat foarte bine în ultimii 25 de ani, dacă mi-amintesc bine cifra. Și, după cum știți, nu există niciun panaceu miracol, însă tinerii trebuie să aibă o șansă să obțină un loc de muncă, o formare sau un stagiu, care este până la urmă o șansă esențială pentru ca ei să poată intra pe piața muncii odată ce situația ocupațională din țara respectivă s-a îmbunătățit. În ceea ce privește funcționarea zonei euro și a troicii, mă bucur de ocazia pe care mi-a oferit-o doamna președinte și domnul Bulman de a discuta această problemă pe viitor mai, uh, într-un mod mai aprofundat. De fapt, structurile de guvernanță și de luarea deciziilor în cadrul uh, Troicii sunt extrem de complicate, mai ales pentru că toate deciziile pentru zona euro în cadrul Troicii sunt luate de către cele 17 state membre în unanimitate. De obicei, este nevoie însă și de un consimțământ din partea Băncii Centrale Europene și din partea FMI. Toți cei care practic au o contribuție financiară. Comisia a contribuit și ea, dar în, la mecanismul de stabilitate a contribuit mai puțin care însă s-a aplicat în mai multe țări de program, așa zis Irlanda, Portugalia, de exemplu, urmărând însă obiectivele și a unor state membre non-membre euro. Aceasta însă nu va duce la un împrumut suplimentar în cadrul ESM, uh, mecanismului de supraveghere unic avem 20 uh, de puncte de veto și 20 de linii roșii care practic uh, duc la uh, dificultatea de a lua o decizie în unanimitate și nu întotdeauna se alege cea mai bună soluție. Sunt gata să discut despre cum să îmbunătățim această luare a deciziilor, ceea ce pentru mine ar însemna o folosire mai strictă a metodei comunitare, ceea ce ar oferi șansa unor decizii mai rapide. Mulțumesc! Cu 20 de drepturi de veto și 20 de linii roșii s-ar putea să găsim primele cele 21 de mai bune soluții. Acum îi dau cuvântul numele PPE lui Herbert Doșman. Comisar, ja, ich möchte eine Frage... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Aș vrea să pun o întrebare despre care au vorbit și colegii mei înainte, în ceea ce privește acceptabilitatea la cetățene a măsurilor pe care le luăm noi aici. Eu vin din Italia și nu neapărat după limba pe care o vorbesc uh, <laughs> știți acest lucru, dar știți în Finlanda că există o zonă în Italia în care se vorbește această limbă. Când mă uit uh, la ceea ce se întâmplă în Italia sau în alte țări, uh, în Franța, de exemplu, și mă uit cum se fac campaniile electorale, de exemplu, nu sunt atât de optimist cum ați fost dumneavoastră înainte în ceea ce privește acțiunile în parteneriat cu statele membre. Pentru că foarte mulți politicieni de vârf și nu numai politicienii care sunt întotdeauna eurocritici, ci și unii politicieni care în Italia, de exemplu, acum încearcă să formeze o nouă guvernare, un nou guvern, au dus campanii electorale întregi în care, de fapt, arătau cu degetul la Bruxelles și pe politicile noastre, trăgând cu mitraliera cum se putea, și în care promiteau în campania electorală cetățenilor că acele măsuri care se iau în cadrul procedurii de care vorbeam aici pentru un stat membru vor fi retrase după ce vor fi ei alegi uh, la guvernare. Deci toate aceste chestiuni arată că nu prea merge parteneriatul acesta de care vorbeați dumneavoastră și eu cred că ar trebui să încercăm să îmbunătățim acceptabilitatea oamenilor și față de ceea ce facem noi aici. Dumneavoastră ați propus ca să avem un instrument de convergență și competitivitate pe care doriți dumneavoastră să-l introduceți. Uh, din câte am înțeles eu, acest mecanism este cel de care vorbea domnul Feio înainte, adică atunci când vorbea de um, bici și de, sau băți și de morcov sau zăhărel, nu știu dacă întâi e biciu sau după aia zăhărelul sau invers, nu am înțeles exact, dar cum credeți dumneavoastră că am putea să îmbunătățim așadar toleranța față de măsurile noastre la cetățeni uh, în statele membre, pentru ca să împiedicăm ca statele membre să folosească toate aceste măsuri pentru a înjura Uniunea Europeană și a trage cu pietre, arunca cu pietre când se poate. Ce părere aveți? Nu credeți că parlamentele europene, parlamentele naționale, îmi cer scuze, ar trebui implicate mai mult în acest proces și să preia și ele puțină răspundere pentru măsurile acestea? Dacă nu reușim responsabilizarea parlamentelor naționale, probabil că cetățenii vor refuza ceea ce, se, ceea ce propuneți dumneavoastră și la final vom avea numai un eșec. Mulțumesc. Am să vă trimit la răspunsul meu anterior. Și sunt gata să discut uh, în detaliu mm, implicarea Parlamentului European. E limpede că dumneavoastră sunteți într-un dialog constant și constructiv cu Comisia, dar și cu Consiliul, pe marginea politicilor economice și fiscale. În ce privește acceptarea de către cetățeni a tuturor măsurilor, sunt perfect conștient de efectul pe care decizii dificile îl au în multe țări. Pe de altă parte, însă, nu sunt convins că fără Europa sau fără susținerea Uniunii Europene, ajustarea economică ar fi într-una câtva mai ușoară. Din potrivă, cred că suntem mai puternici împreună și tocmai de aceea trebuie să consolidăm piața unică, să susținem statele membre în eforturile lor de reformă. Și cred că avem mult mai mult de câștigat lucrând împreună decât să uh, trecem din nou la o naționalizare a politicilor economice. Ce privește convergența și competitivitatea și instrumentul um, care le corespunde, am prezentat în martie două propuneri unul pe uh, coordonare și cel al doilea pentru, pe un instrument de competitivitate sunt uh, platforme importante pentru uh, reforma politicilor economice. Acestea sunt acum evaluate și discutate de toți partenerii înainte să se ia o decizie la nivel național mai întâi. Cred că este un exercițiu de consolidare a încrederii în întreaga Uniune, dar în special în zona euro. Ca atare, instrumentul de convergență și competitivitate este în esență un instrument pentru solidaritate, care va include aranjamente contractuale pentru ca la nivel național să se anumite uh, reforme, dar și elemente de susținere a implementării acestor reforme. Bună oară! Un stat membru care s-ar angaja să implementeze o reformă a pensiilor dificilă printr-un aranjament contractual ar putea primi susținere pentru un program de învățare pe parcursul întregii vieți. Am să închei aici, președinta. Mm, mai avem patru persoane înscrise la cuvânt și suntem în urmă cu timpul. V-aș propune să luăm câte două întrebări pe rând, încercând să ne grăbim, pentru că nu mai avem foarte minu- multe minute la, timp la, la dispoziție. Leonardo Dominici și apoi doamna Crața. In, uh, <clears throat> un dis- Domnule comisar, a ținut un discurs pe 20 aprilie în fața unui comitet internațional financiar și ați oferit date vizând evoluția datoriei în zona euro. Uh, 80% din produsul intern brut al uh, zonei euro 2011, 93% 2012 și și 95,1 prevăzut pentru finalul 2013 procente din PIB de datorie. Dacă nu mă înșel, în răspunsul pe care l-a dat domnului Lambert, ați spus că ținem seama și de alți factori. Dar ați spus azi dimineață că politicile pe care le duceți folosesc la limitarea la nivel înalt a, datorilor. a datorilor. Vă rog să ne spuneți ce nu funcționează. În același discurs ne propuneați o austeritate cu față umană și ne spuneați ca în condițiile unei slabe creșteri să promovăm consolidarea, pentru ca la rândul ei să favorizeze creșterea. Dar aș dori să, vă, să citez un alt, uh, din alt discurs al dumneavoastră uh, la Oslo, unde spuneați uh, Comisia autorizase guvernul italian să deblocheze datele administrației publice pe lângă întreprinderile private, ținând seama doar de situația bugetară italiană, mult mai bună față de anii din urmă. Acesta e soluția dumneavoastră pentru a favoriza creșterea? Doamna Crața. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnule comisar, e important să discutăm dezechilibrele macroeconomice. Așa cum a spus și doamna Lagarde recent, nu poate exista creștere cu astfel de dezechilibre, iar Parlamentul European, cum probabil știți, observă că e important să combatem aceste dezechilibre. E bine pentru stabilitate, nu doar pentru stabilitatea economică, ci inclusiv pentru viabilitatea proiectului european de integrare. Ați spus că avem în față provocări importante, întâi de toate reformele economice și ajustările. Sigur, climatul e mult mai favorabil acum, există un climat de stabilitate. Dar cetățenii continuă să fie neliniștiți. Toți colegii au spus acest lucru. Eu, în Grecia, resimt acest lucru în mod acut. Cetățenii vor rezultate concrete, nu doar pentru ei ca indivizi, ci pentru viabilitatea și durabilitatea economiei, dar și a Europei. Politicile de austeritate, de ajustare care au fost implementate, au dat ele oare roade? S-a atins armonizarea competitivității în economia europeană? Și ce se întâmplă cu datoriile publice care trec prin astfel de programe? Mi-aș dori un răspuns mai concret din partea dumneavoastră. Sigur, ați răspuns deja uh, parțial la anumite întrebări, însă aș dori să știu dacă, după dumneavoastră, uh, există sau nu o eficacitate a măsurilor de austeritate și care e influența asupra altor țări, care sunt rezultatele reformelor structurale, cum sunt compatibile aceste elemente pe termen lung. Trebuie ținut seama de toți parametrii, nu doar de cei economici. Mulțumesc! Thank you. Both, uh, both questions. Mulțumesc pentru uh, ambele seturi de întrebări. Atât domnul Dominici și doamna Crața s-au referit la proporțiile datorie și relația cu creșterea economică. E limpede că această relație este una complexă și totul depinde de factorii specifici din fiecare țară. Nu există o regulă uniformă sau un nivel uniform unde datoria publică devine, să spunem, un uh, pericol constant pentru creșterea economică. Cu toate acestea, comunitatea de economiști și, cred eu, și de decidenți politici converg asupra a două aspecte. Odată, nivelul înalt al datoriei publice tinde să aibă un impact negativ asupra creșterii economice indiferent dacă este o evoluție lineară, constantă sau una abruptă. Acest aspect e mai puțin important din punctul meu de vedere. Acesta este și principiul care stă la baza Pactului de Stabilitate și Creștere în Uniunea Europeană. Implică uh, că, ca datoria uh, publică să fie menținută sub 60%. Apoi, multiplicatorii fiscali, efectele consolidării fiscale asupra creșterii economice pe termen scurt, în condițiile crizei uh, este ceva mai scăzută. Concluzia mea ar fi, deci, că trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru ca reformele structurale, cât și investițiile publice și private să susțină creșterea economică, dar în același timp menținând politica de consolidare uh, fiscală a finanțelor publice. Când vorbiți despre țări aflate în program, cum e și Grecia, apare și un factor adițional despre care trebuie ținut seama în contextul uh, deciziilor politice. Anume, constrângerile programului de finanțare trebuie luate în calcul. Prin urmare, dacă se dorește o cale de ajustare fiscală mai lină, asta înseamnă o finanțare mai abundentă din partea țărilor creditoare, adică un efort suplimentar al Eurogrupului. Am urmărit dezbaterea din uh, țară și există preocupări sincere relativ la programul de ajustare economică în Grecia sau Portugalia. Iar dacă considerați că ajustarea fiscală este prea rapidă și că ar trebui temporizată, atunci ar trebui să fiți în măsură să. Um, ar trebui să fim în măsură să oferim finanțare suplimentară pentru aceste țări aflate în program. Ținând seama de specificul celor 14 țări creditoare din uh, zona euro. Apare, deci, uh, uh, și această constrângere politică, dacă vreți. Președinta, cred că trebuie să mergem mai departe, însă aș dori să vă întreb de ce vorbiți de aceste uh, țări în termen de creditori și nu țări garanți, pentru că practic nu oferă bani efectiv, ci doar, doar îi garantează. Și cred că mm, pentru publicul larg e greșit să vorbim despre creditori, pentru că mm, nu au fost transferați niciun fel de bani. Uh, care, deci, diferența între țări creditoare sau țări garante? se oferă uh, credite practic care sunt susținute de garanții. Președinta, cred că ar fi totuși mai uh, limpede dacă ne-am referit la garanții. Acum, Ani Podimata și apoi Ranu Trimusa. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar, ați făcut o observație foarte interesantă care m-a, mi-a inspirat uh, întrebarea pe care doresc să vă adresez. Să vorbim despre țările care au programe de adaptare, sunt în cursul uh, acestor programe. Am înțeles că Comisia Europeană dorește să găsească o abordare mai lină, dar că asta va însemna o sporire a finanțării pentru programele economice. Deci va trebui să se finanțeze și garanții pentru programele de stabilitate. S-a vorbit despre situația Portugaliei, știți foarte bine care este situația în Grecia. De șase ani suntem în recesiune, șomajul depășește 27% și conform uh, previziunilor, în cadrul uh, anului curent vom ajunge la un deficit public de 0%, iar anul viitor vom avea chiar excedent. Cel puțin așa se spune. Vreau să vă adresez următoarea întrebare. În ceea ce privește Grecia și având în vedere situația pe care tocmai v-am uh, prezentat-o, recesiune, șomaj foarte mare, Comisia Europeană dorește să activeze clauza de recesiune pentru că această clauză există în program. Și o a doua întrebare. Răspunderea și uh, transparența deciziilor troicăi. S-a vorbit foarte mult uh, despre acest subiect. Domnul Pullman și președintele au vorbit uh, despre acest lucru, iar colega mea Elza Ferreira și cu mine am propus uh, comisiei, în urmă cu mult timp, să, ca țările care participă la acest program să, pro, să participe și la uh, procedura de deficit macroeconomic. Cred că astfel s-ar crește transparența și am putea avea o discuție în termeni concreți. De ce nu vă gândiți și la această posibilitate? Mulțumesc! Mulțumesc, Ramon! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar, bine ați revenit la Parlament. După cum știți, în mai multe state membre uh, și regiuni uh, guvernele se ocupă de sănătate, asigurări sociale și, uh, e, și educație. Noi ne concentrăm pe investiții neproductive în acest moment. Trebuie să implementăm programe noi în mai multe state. Considerați că uh, cheltuielile pentru sănătate, asigurări sociale și educație trebuie să fie protejate uh, cât se poate de mult? Sau credeți că ar trebui să cădem în capcana investițiilor uh, neprofitabile? Și încă o întrebare. În Spania există 6,2 milioane de șomeri, un nou record. Aveți un comentariu în legătură cu această cifră? Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult. Voi începe prin a-i răspunde domnei Podimata. V-am spus că dacă se ia decizia de a extinde un program sau de a prelungi uh, calea ajustării fiscale, um, impune, implică finanțare suplimentară din partea statelor din zona euro care furnizează garanții sub formă de împrumuturi către statele la ananghe. Dacă mergem pe această cale, este nevoie de o decizie a fiecărui parlament din zona euro. Acest lucru reprezintă, de fapt, o constrângere în ceea ce privește crearea de politici. Uh, există preocupări uh, de natură politică, în ceea ce este uh, politica fiscală, politica de ocupare și există, pe de altă parte, și constrângeri de natură financiară. La un moment dat, în procesul decizional al uh, Eurogrupului, la un moment dat e nevoie și de intervenția femeiului și trebuie să se ia o decizie unanimă. În ceea ce privește bilanțurile pentru Grecia și pentru uh, alte state și includerea în procedura de dezechilibru economic, trebuie să vă spun că monitorizarea se face permanent în statele care sunt în, în acest program. Monitorizarea se face mult, cu mai, mult mai multă precizie decât ar face în cadrul procedurii de dezechilibru economic. Facem revizuiri, bilanțuri de patru ori pe an. Țările din program sunt revizuite, programele sunt revizuite și uh, ele sunt ajustate și adaptate la nevoi în funcție de situația care se constată. Acest lucru este valabil și în cauza Portugaliei. Deci dacă am aplicat, dacă am introduce aceste state și în procedura de dezechilibre macroeconomice, ar trebui să facem uh, aceeași muncă de două ori, practic. De aceea preferăm să rămânem la practica actuală de uh, bilanț trimestrial. Știți că există o sarcină care revine statelor membre din Uniunea Europeană. În uh, domeniul consolidării fiscale, răspunderea uh, revine statelor membre și nu ar trebui să existe um, nicio clauză la care să se recurgă atunci când statele membre se confruntă cu constrângeri bugetare importante. Da, e adevărat, Spania se confruntă cu un, o rată a șomajului foarte mare, lucru care subliniază cât de important este ca Spania să revină pe calea redresării economice, să revină pe calea creșterii și a creării de locuri de muncă. Trebuie să se facă redresarea financiară. Sistemul financiar din Spania nu este încă recapitalizat într totul, nu este încă sănătos. Trebuie să se implementeze politici active pentru piața muncii și trebuie să se ia măsuri de susținere a ocupării forței de muncă în conformitate cu schema de garantare a angajării tinerilor, a ocupării tinerilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, contribuțiile și opiniile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare să mă întorc în cadrul comisiei dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Încheiem lucrările comisiei noastre de astăzi. Pe 7 mai la ora 9 ne reîntâlnim și de la 1.30 până la ora 3 pe 7 mai în această sală vom reveni pentru a discuta problema Ciprului. Pe 8 mai va reveni comisarul Ren va veni și șeful Eurogrupului, Dyson, Dyson Brunul, Dyson Bun atunci. S-a cerut să facem uh, reuniunea cu ușile închise. Așa se va întâmpla, deocamdată conform programului. Încercăm să discutăm însă probleme legate de Troica deschis, cu toată transparența de acum încolo. Acum va avea loc uh, o reuniune privată um, în legătură cu uh, mecanismul unic de supraveghere. Deci, uh, cei care nu participă la această reuniune sunt rugați să părăsească sala. Vă mulțumim!